Autoritățile competente din Republica Cehă, România, Bulgaria și Ungaria mi-au comunicat alegerea la, ca parla, la Parlamentul European ca deputat a domnului Iri Paine Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov și Livia Iaroca, cu efect din 5, 13, 14, respectiv 15 septembrie 2017, care îi înlocuiesc pe domnii Mach, Negrescu, doamna Gabriel și Ildico Galpelț. Parlamentul a luat uh, notă de alegerea acestora și urează bun venit noilor colegi, amintindu-le că ei au uh, uh, drepturi depline în acest Parlament în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură. Autoritățile competente din